Tisztelettel és szeretettel megköszönöm. Vă mulțumesc foarte mult pentru toată munca dumneavoastră și bine ați revenit, doamnă Iurova, pentru uh, următorul dosar. Domnule comisar Katainen, vă mulțumim pentru participare de noapte bună și cu asta trecem la următorul raport. Uh, urmează declarațiile uh, Consiliului și Comisiei în legătură cu posibila extradare a lui Julian Assange. Salut uh, reprezentanții Consiliului pe doamna Ciot, pe care o invit la cuvânt. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă comisar Iurova. Mulțumesc pentru oportunitatea de a discuta despre posibila extradare a lui Julian Assange. Suntem cu toții conștienți că atunci când se acționează în scopul protejării interesului uh, public, avertizorii de integritate joacă un rol foarte important uh, în această societate pentru că o protejează și deci merită protecție legală. Eu știu că dumneavoastră ați discutat ieri despre acest subiect când ați avut uh, dezbaterea despre directiva privind avertizorii. Am urmărit cu toții evenimentele legate de cazul domnului Assange. Domnul Assange s-a refugiat la ambasada Ecuadorului din Londra în 2012 pentru ca să nu fie extradat în Suedia, pentru ca să fie audiat uh, pentru acuzații de viol și hărțuire sau uh, alte acuzații. Dumnealui a spus că solicitarea sa de azil uh, era uh, înaintată pentru ca să nu fie extradat în Statele Unite uh, pentru uh, declasificarea a, mii de documente. După cum știți, pe 11 aprilie, Ecuadorul a retras um, autorizația de auzil domnului Assange, ceea ce a dus la arestarea sa cu curți, curtea magistraților care l-a considerat vinovat Dincolo de acuzațiile uh, din uh, Regatul Unit, dumnealui este acuzat și de către um, autoritățile din SUA, iar autoritățile suedeze au indicat că investigațiile împotriva sa ar putea să ducă la alte acuzații. Aș dori să uh, atrag atenția că până acum Consiliul nu a discutat problema extradării posibile a domnului Assange și nu a avut o poziție pe acest subiect. De fapt, extradarea sunt uh, o problemă care ține de competența exclusivă a statelor membre. De aceea, acum, ju uh, autoritățile judiciare din uh, Regatul Unit și Ministerul de Interne de acolo este cel responsabil. Aș vrea să mai subliniez însă faptul că Consiliul a acordat o importanță deosebită protecției avertizorilor de integritate. În ultimele luni, Parlamentul și Consiliul și-au uh, concentrat eforturile pentru ca să se ajungă la un acord pe directiva aceasta înainte de uh, mandatul acestui Parlament. Obiectivul a fost uh, obținut și plenara a votat astăzi pe textul pe care ne-am pus de acord cu nego- negociatorii și între cei doi colegislatori. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Doamnă Ciot, Dau cuvântul doamnei Iurova în numele Comisiei Europene. Aveți cuvântul, doamnă comisar. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați. Am fost, comisia a fost rugată să ofere o declarație în legătură cu posibila extradarea a lui Julian Assange din Regatul Unit. Putem să vă informăm că extradarea între Regatul Unit și Statele Unite ale Uniunii Americii eh, este guvernată de un tratat bilateral, eh, și anume acordul de extradare UE-SUA. Acest acord nu permite extradarea în acele cazuri în care există uh, posibilitatea aplicării pedepsei capitale. În plus, Curtea de Justiție a decis că statul membru uh, trebuie să se abțină de la extradare atunci când există uh, temeri legate cu riscuri, de riscuri serioase privind integritatea, integritatea acuzatului. Suedia uh, va uh, emite un nou uh, mandat european de arestare după cel emis în 2017, iar Regatul Unit ar trebui să reconsidere dacă nu cumva conferă întâietate acestui mandat european de arestare față de cel din Statele Unite. Totuși, aceasta este decizia curții. Ca o remarcă generală, trebuie să remarc faptul că Comisia Europeană nu are competența de a interveni în proceduri judiciare care au fost prezentate uh, instanțelor din statele membre. Trebuie să ne bazăm pe independența și profesionalismul eh, instanțelor britanice având în vedere uh, probatoriul care a fost depus. Mulțumim foarte mult. Uh, domnul Poșpișil începe dezbaterea în numele grupurilor uh, parlamentare, în numele PPE, 1 minut și 30 de secunde. Domnule Poșpișil. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să confirm cuvintele doamnei comisar. În principiu, nu înțeleg de ce discutăm acest punct la Parlamentul European. E vorba de un caz concret, de o extradere specifică conform acordurilor internaționale. Trebuie tratat ca atare în sistemul justițiar britanic, pe de o parte, pe de altă parte Statele Unite care cere extradarea. Cele două state sunt state de drept, deci nu e nicio îndoială că procedura judiciară va fi corectă respectând principiile statului de drept. Noi, ca politicieni, Putem să credem ce vrem noi despre faptele domnului Assange. Putem fi de acord sau să nu fim de acord. Eu personal nu sunt de acord. Cred că libertatea de exprimare are niște limite și nu putem să amenințăm secretul național, de exemplu în ceea ce privește uh, soldații care luptă împotriva terorismului internațional, dar e părerea mea personală dar jurisdicțiile sunt cele care trebuie să hotărască în cazul domnului Assange, iar Comisia Europeană, ca autoritate politică, nu are competență și nu poate interveni în sistemul judiciar dintr-un stat membru deci să lăsăm hotărârea în baza justiției britanice, care va evalua dacă motivele extrădării există și dacă, într-adevăr, domnul Assange va fi predat Statelor Unite ale Americii. Am încredere în sistemul juridic din Marea Britanie și e vorba de ce se va întâmpla. Mulțumesc! Da, numele doamnei Gomes în, uh, pentru Socialiști democrație extradarea lui Julian Assange trebuie împiedicată. Doar așa putem să ne asigurăm că Europa iar apar, apără pe aceia care se, sunt dedicați transparenței și găsirii adevărului cu orice preț. Cu o administrație ca administrația Trump, um, Assange niciodată nu va fi judecat uh, de o curte instanță independentă. Como dizem organizações como a Human Rights Watch e Human Rights Watch și alte organizații au reușit să constate acest lucru, iar Assange ar putea să fie să riște pedepsa capitală. Așadar, se poate ca, de exemplu, să fie supus torturii. Julian Assange a contribuit totuși la obținerea adevărului despre ce s-a întâmplat în Afganistan, în Guantanamo și în alte închisări secrete și a devolat ipocrizia administrației americane, ba chiar și a unor guverne complice de aici din Europa. Eu personal am beneficiat din revelațiile Wikileaks pentru că un ministru a încercat uh, să um, mintă despre uh, tortura care a fost, uh, la care a fost parte câteodată și Portugalia prin trimiterea unor deținuți din Portugalia în Guantanamo. Și, uh, de asemenea, astfel, prin Wikileaks am reușit să demonstrez că afirmațiile acesteia au fost mincinoase. Desigur că atunci când există alte acuzații, el trebuie să răspundă pentru aceste acuzații în fața justiției din Suedia. Noi, este clar că trebuie să lăsăm statelor membre să-și exprime, să-și exprime dreptul pe care l-au pe aceste domenii, însă ce mă îngrijorează pe mine este că un Julian Assange deodată a fost uh, oferit uh, autorităților de către Ecuador, când Ecuador, de exemplu, Uh, și ea, uh, uh, el a, s-a făcut vinovat de tot felul de complicități și mi-e teamă și că Putin ar putea să intervină în vedere situația aceasta, iar Uniunea Europeană are responsabilitatea în continuare să-l judece pe Assange, trebuie să garanteze justiția și trebuie să garanteze justiția pentru toți avertizorii de integritate, așa cum am putut uh, să garantăm prin adoptarea directivei astăzi. Deci trebuie să existe un tratament echitabil, trebuie să garantăm respectarea drepturilor fundamentale în justiție și nu trebuie să îi expunem pe cei care își riscă viața pentru ca să se descopere adevărul pentru că de multe ori guvernele uh, sunt cele vinovate, iar Julian Assange merită această protecție și merită să beneficieze de drepturile fundamentale din Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc că uh, ați acceptat un așa albastru din partea domnului Pospișil. Doamna Gomez, aveți un așa albastru din partea domnului Pospișil, l-acceptați? Vă rog, aveți cuvântul paní kolegyně já jsem se zájmem vyslechl vaše vystoupení. Mulțumesc uh, foarte mult, stimată colegă. Sunt uh, fost ministru al justiției în țara mea și vreau să întreb cum, cum poate interveni Parlamentul în un for politic într-un mandat de uh, extradare, într-o cauză judiciară. Nu avem competență să facem acest lucru faptele care constituie uh, uh, temeiul extrădării trebuie să fie încadrate în uh, lege și este chestiune dintre sistemele juridice. And we know that no Europe... Știm că niciun stat european nu trebuie să extradeze pe nimeni într-o țară în care aplică pedapsa capitală și Statele Unite sunt un astfel de sunt o astfel de țară și Julian Assange ar putea uh, să uh, fie judecat uh, și să fie condamnat la Uh, pedapsa capitală. Și tocmai de aceea este un temei suficient pentru ca Regatul Unit să nu extrădeze nici către Suedia, nici către Statele Unite sau altă țară de acest gen uh, pe Julian Assange. Urban Crespo, numele GUE, 1 minut și 30. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, doamna pre... Detenția lui Assange marchează un moment neclar pentru libertatea de exprimare. Detenția sa ne afectează pe toți Datele făcute publice datorită lui Assange și Wikileaks au arătat uh, asasinarea unor ziariști, încălcări ale drepturilor omului și crime de război. Lucru, grupul de lucru privind detenția arbitrară a considerat că detenția lui este ilegală iar uh, raportoarea de la ONU a alertat privind pericolele extradării lui Assange în Statele Unite. Astăzi am aprobat în Parlament o directivă privind uh, protecția celor ca Julian Assange. Cerem să se îndeplinească acest lucru. Extradarea lui ar trimite un mesaj foarte periculos cei care se confruntă cu corupția, cei care se confruntă cu abuzurile de putere plătesc scump. Dacă permitem extradarea către Statele Unite, renunțăm la o parte fundamentală a democrației noastre. Renunțăm la dreptul la informare. Să nu permitem așa ceva, doamnelor și domnilor. Mulțumesc. Eva Jolie, Mulțumesc, Eva Jolie. În numele verzilor aveți un minut, doamnă Jolie. la posibila posibilă extradare a lui Julian Assange, fondatorul Wikileaks, către SUA, nu este doar discuția despre soarta unui om, ci vorbim și despre viitorul democrațiilor noastre. Trebuie să apărăm libertatea de informare și transparența, pentru că despre aceste valori este vorba. Assange a făcut publice informații care deranjau adică uh, crime de război care au fost perpetuate de către Statele Unite. Mai degrabă decât să dea socoteală despre crimele lor, uh, guvernele doresc să facă să, se, să amuțească vocile care se ridică. Trebuie să nu ne alienăm uh, față de drepturile pe care le conferă o democrație deschisă, care solicită de asemenea răspunderea pentru actele sale a fiecărui cetățean. Dacă le extradăm pe Assange, mâine s-ar putea să-i extradăm pe toți cei care publică informații sensibile. Poate că jurnaliștii de la Mund, Guardian sau Spiegel, care au publicat de multe ori documente care veneau de la Wikileaks. Franța trebuie să acorde azil lui Julian Assange și trebuie să apere culorile transparenței. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! În numele grupului EFDD are cuvântul timp de 3 minute William Dartmouth. Mulțumesc, președintă președinte. Vreau să încep cu o declarație. Nu e o idee bună ca politicienii să intervină în procesul juridic. De fapt, este o idee foarte proastă separarea politicii și a dreptului este esențială pentru democrația occidentală, iar în cazul domnului Jean Assange, care a fost arestat, s-a prezentat în fața instanței și a fost condamnat pentru că a fost considerat uh, vinovat pentru că a încălcat uh, termenii eliberării condiționate, uh, arată că acuzațiile din Statele Unite sunt supuse acestei cereri de extradare. Audierea va avea loc în fața unui judecător britanic. Iar Consiliul a spus foarte ceva care nu era clar. Secretarul uh, pentru afaceri interne, ministrul de interne, nu hotărăște eu și mulți alții nu suntem de acord cu niște hotărâri ale judecătorilor din Marea Britanie, dar niciun om serios nu pune la îndoială obiectivitatea și profesionalismul judecătorilor din Marea Britanie. Totuși, doamna Gomez și alți colegi doresc ca procesul juridic să fie supus intervenției politice. Este ultima mea intervenție în Parlament, dar nu sunt de acord cu cele spuse procesul juridic nu poate fi supus politicii și este contrar nu numai valorilor occidentale, cum spunea doamna Jolie, ci tuturor instituțiilor democrației. Noi, ca politicieni, trebuie să lăsăm chestiunile juridice, chestiunea lui Julian Assange, de, să o lăsăm în pace care erau procedurile juridice care au făcut ca domnul Assange să fugă. Era vorba de arest, mandatul european de arestare. Mandatul acesta nu a fost emis de un judecător uh, din Suedia, ci de un procuror faptul că, în ciuda acestei chestiuni, având mandatul european de arestare, nu există niciun fel de apărare împotriva extradării și asta este îngrijorător. Auzim multe lucruri aici despre drepturile omului dar socialdemocrație și grupul ALDE, liberal-democrație din Marea Britanie, toți cei care susțin această suprastat european și nu se gândesc, sunt aceia care susțin mandatele european de arestare. Angajamentul lor față de libertățile civile și față de acest mandat este greșită așa cum a fost probabil și în cazul domnului Assange. Angajamentul dumneavoastră față de libertățile civile și față de procesul juridic corect se oprește în momentul în, la cale și totul în numele unei integrări și mai profunde de măcar dacă acești oameni s-ar gândi a doua oară și vă rog, sfântem să faceți acest lucru. Mulțumesc foarte mult! Urmează, urmează din partea GUE domnul Cololu. Mulțumesc! I-am auzit și pe Ponțu și pe Pilat azi. Suntem în favoarea denunțătorilor de integritate, dar nu avem competențe. Atât Consiliul cât și comis, Comisia joacă acest joc dar în acest for totuși putem avea o opinie politică despre fapte, nu? Să zicem că un jurnalist european de, face o dezvăluire în legătură cu Iranul. Dacă Assange este extradat, uh, va exista un precedent și Iranul va putea să ceară extradarea și a acelui jurnalist uh, uh european. Da? Sau pur și simplu îl va răpi, dacă dorește. Și atunci ce vom spune? Că probabil că au fost extradat sau răpit pentru că a încălcat, uh, nu știu ce, normă iraniană. Deci haideți să nu ne jucăm de Aponțiu și Pilat, când e în joc uh, libertatea de informare și când denunțătorii de integritate sunt uh, uh, crucificați. Mulțumesc că acceptați un cartonaș albastru uh, din partea doamnei Gomes. Uh, uh, Sunt coleg de acord cu colegul Colugru. Este un, noi suntem un organism politic și putem să facem o evaluare politică și asta facem. Spunem că nu trebuie să se facă extradarea către SUA, dar pe de altă parte ne așteptăm ca instanțele din Marea Britanie care sperăm că va rămâne în Uniunea Europeană sunt uh, obligate de Parlamentul European și de Carta Drepturilor Fundamentale, de tratate, deci pe baza uh, unui, unor temeiuri juridice și nu unor temeiuri politic, se așteaptă o rezoluție din partea noastră pentru a împiedica uh, extradarea către o țară care are în continuare pedepsa capitală. Sunteți de acord, domnule Coluglu? Sunt de acord în totalitate, trebuie să dăm o declarație. Am dat declarații peste declarații și peste declarații despre de Venezuela, Turcia, despre orice. Și dumneavoastră vorbiți despre procedurile juridice. Care sunt procedurile juridice? În, se respectă în situația altor țări, facem intervenții, dăm declarații și acum de ce să nu le dăm? pentru că e vorba de o instanță britanică, pentru că guvernul britanic este în găleată din cauza Brexitului și guvernul, guvernul încearcă să scape cu succes în cazul Assange, nu e corect trebuie, sunteți politician și trebuie să aveți o poziție, sunteți împotriva extrădării sau nu. Mulțumesc. Thank you very much. You were called. You have the right to answer. Puteți răspunde, vă rog. Doamnă președinte, mă bucur că îmi dați ocazia să răspund la această întrebare. Este vorba de o problemă juridică. Și punct. Este vorba de o problemă juridică. Dacă dumneavoastră sunteți un avocat al interferenței și ingerenței politicienilor în procesele juridice, aceasta este o poziție de înțeles și legitimă, dar nu este una pe care eu o împărtășesc uh, din întâmplare. Însă acesta este dreptul dumneavoastră. Puteți să vă argumentați poziția, dar este contrară um, felului în care funcționează instituțiile democratice și democrația occidentală. Separarea puterilor uh, în stat uh, este un principiu fundamental în democrație. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Miranda, acum pentru vers timp de un minut. Pot să mai pun o întrebare? colegului, da? Da, haideți, vă mai dau un minut, vă rog. Aș dori să vă întreb uh, un lucru, stimat uh, coleg. Ce facem cu procesele din Turcia? Are dreptate Turcia când spune că e o acțiune juridică și că legală și trebuie respectate procedurile legate, procedurile legale din Turcia și nu trebuie să interfer, interferăm. Foarte multe, de ce sunt atât de multe procese care sunt uh, în mod evident uh, gestionate de stat în Turcia? O să lăsăm aceasta ca întrebare retorică. Mai doriți să răspundeți la aceasta? Da, doriți? O să răspund în câteva secunde. Ceea ce spun colegii aici este că guvernul britanic interferă, ferează cu procesul uh, juridic din Anglia. Asta este ceea ce vreți dumneavoastră să spuneți. Ceea ce vă spuneți cu Turcia este că se încearcă uh, interferarea și sunt de acord aici cu criticile noastre față de Turcia atunci în cazul în care aceste uh, mecanisme nu funcționează eu sunt de acord că Turcia nu trebuie să ajungă niciodată membru al UE, uh, indiferent dacă noi vom mai fi membru al UE sau nu. Mulțumesc, am auzit ambele păreri, dragi colegi, puteți după aceea să aprofundați subiectul mai târziu, dar haideți să dăm uh, colegei noastre Miranda de la Verzi cuvântul acum. Mulțumesc pentru că ați așteptat, vă rog. M-am întâlnit la Ecuador, la Londra, cu Julian Assange, nu pentru că a fost arestat, ci vreau să denunț în faptul că i-a fost uh, încălcat dreptul la azil. Dreptul la azil înseamnă protecția față de pedepsa capitală. Azilul care a fost acordat de Ecuador a fost nu numai ca să-l salveze de scaunul electric, ci să-l protejeze de închisoare ca să exercite dreptul la libertatea presei într-o țară în care n-avea un proces curs E vorba de principiul de azil care a fost încălcat, care protejează integralitatea drepturilor azilantului, care se aștepta la uh, pedepsa capitală sau la zeci de ani de închisoare într-o închisoare americană pentru că a publicat uh, încălcări ale drepturilor omului. E vorba de garanții pe care nu le oferă Statele Unite privind neaplicarea pedepsei cu moartea pentru că tot ce a spus uh, Ecuadorul și britanicii și se referă la neextradare în cazul pedepsei cu moartea, nu reprezintă nici garanție, nici angajament de a nu-l extrada pe Julian Assange în Statele Unite. Marea Britanică, în Britanie nu a oferit nicio garanție și noi am arătat în Parlament că, de fapt, aici, între cele trei state, s-a coordonat extradarea lui Assange. Este vorba, de fapt, de un atac la libertatea preței. Assange nu trebuie extradat. Dacă el este extradat, dat orice eh, jurnalist este în pericol, în pericol pentru că denunță abuzul de putere, corupția și celelalte. Mulțumesc! Mulțumesc și următorul vorbitor este deja în cadrul eh, procedurii Catch the Eye. Doamnă Coneci, aveți eh, un minut la dispoziție. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, dragi colegi, am votat azi o directivă care este foarte importantă și anume uh, are, legat, uh, are legătură cu percepția asupra interesului public. În același context, consider că este foarte important ca toate scandalurile de amplare care au devenit uh, cunoscute din 2014 uh, încoace, LuxLeaks, Panama Papers și așa mai departe, toate acestea au fost posibile doar pentru că au existat oameni uh, pe care îi numim denunțători de integritate, care au avut curajul să iasă înainte. Eu cred că Julian Assange este un erou. Situația de față este una foarte, foarte serioasă și este foarte important ca acest avertizor de integritate uh, sau denunțători sau cum îi numim să fie protejați. La fel și Julian Assange. Știm care este președintele actual al Statelor Unite și trebuie ca uh, acest om să nu fie uh, de servit justiției uh, comandate de acest om. Doamna Iurova, în încheierea dezbatere, vă rog, aveți cuvântul. Doamne președinte, stimați deputați, vă mulțumesc pentru această discuție. Aș dori să mai spun încă o dată că noi ne bazăm pe independența și profesionalismul curților din Regatul Unit și suntem convinși și sunt convinsă că drepturile fundamentale și dreptul la un proces uh, echitabil va fi respectat în decizia curții. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi și în numele uh, Consiliului doamna Ciot. Doamna președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor deputați. În încheierea dezbaterii vreau să vă mulțumesc pentru faptul că am putut uh, discuta cu dumneavoastră acest dosar sensibil. Vom urmări cu interes uh, evoluția în cazul Assange și vă mulțumesc încă o dată pentru toată atenția. Mulțumim și noi foarte mult, am încheiat uh, dezbaterea și am ajuns la sfârșitul ordinei noastre de zi. Ședința va fi realizată mâine dimineața la ora 8.30 până la 14.30 și apoi continuate între 15.24. Ordinea de zi a fost pusă la dispoziție pe site-ul Parlamentului. Suspendăm ședința de azi și vă doresc tuturor o dihnă plăcută, noapte bună, la revedere!